das protokoll und die angenommenen texte der sitzung Procesul verbal uh, este disponibil. Există obiecții împotriva acestui text? Nu? Considerăm că este adoptat.